herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf... Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Ședința se reia. Procesul verbal al zilei de ieri este disponibil? Există obiecții? Văd că nu, prin urmare, procesul verbal a fost adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi